Dear colleagues, um, I'm going to begin the meeting simply because we have uh, very long... O să începem ședința pentru că avem o ședință lungă și până la voturi. Vreau să începem uh, cât mai repede posibil. Dacă nu aveți obiecții, ordinea de zi se consideră drept a fi adoptată. Ajungem acum la punctul 2, anunțuri din partea președinției. Din păcate, nu avem interpretare în daneză, malteză, maghiară și irlandeză. În al doilea rând, aprobarea recomandelor de coordonatori în baza regulii 205, numirea raportorilor pentru președinte, uh, Președintele a fost numit ca raportor în privința deciziei, proiectului de decizii de punere în aplicare a Consiliului prin care se aprobă încheierea acordului între Europol și Georgia și Europol în ceea ce privește cooperarea strategică și operațională. Domnul Boni din partea PPE a fost numit raportor pentru schimbul de informații, sistemul de alertă timpurie și evaluarea de procedura de evaluare a riscurilor pentru noile substanțe psihoactive, iar doamna Macovei va prelua raportul în privința creării Eurodac pentru compararea datelor dactiloscopice pentru o punere eficace în uh, aplicarea regulamentului 604 din uh, pe 20.136 pentru identificarea resortisanților țărilor terțe și apatrizilor aflați în ședere ilegală Domnul uh, uh, Dalton a fost uh, numit raportor pentru schimbul de informații în privința sistemului de informații a cazierelor europene, ECRIS. Domnul Vergia, doamna Vergia a fost numită raportor pentru um, refugiați și mișcări de migranți. Aprobați aceste numiri? Da? În fine, în ceea ce privește votul electronic, vă rog să aveți cărțile de votare la dumneavoastră care va avea loc la ora 20. Um, vă informez că de asemenea avem o echipă de televiziune din partea ProSieben, canal german, care va uh, înregistra lucrările noastre de astăzi. Deci dacă vedeți uh, camere de luat verde, vederi, să știți că sunt din partea postului Proziben. Ajungem la punctul 3. Este vorba despre normele de drept civil privind robotica. Raportor, domnul Michel Boni, Uh, comisia LIBE este comisia asociată în baza regulii 54 la acest um, um, raport din proprie inițiativă în ceea ce privește normele de drept civil și în privința robotice, roboticii. Domnule Boni, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, Comisia Jurii um, lucrează pe marginea unor norme de drept civil privind robotica, iar comisia noastră pregătește um, în baza regulii 57 uh, suntem comisie asociată. Efectele vor fi pozitive asupra economiei, însă pe de altă parte există și multe amenințări și chiar temeri. Eu am pregătit proiectul de aviz care se concentrează pe aspectele legate de respectarea drepturilor fundamentale, în timp ce uh, în ceea ce privește proiectarea și construirea de roboți și artific- uh, inteligența artificială. În ceea ce privește aspectele etice, Acestea mi se par extrem de importante, în general, pentru roboți și inteligența artificială, iar aceste principii și respectarea drepturilor fundamentale ar trebui să se aplice încă din, din perioada de proiectare. De asemenea, m-am uh, aplecat și pe protejarea datelor personale, și cer ca legislația europeană viitoare să includă dispoziții legate de protecția datelor, precum și principii uh, din capul locului care să uh, respecte aceste drepturi și de asemenea o atenție specială în ceea ce privește folosirea de camere de luat vederi și de senzori. Aceștia trebuie să fie folosiți în conformitate cu cadrul juridic. Uh, europeană. De asemenea, m-am aplicat asupra securității sistemelor uh, fluxurilor de date. Consider că este extrem de important să se ia în seamă faptul că roboții vor fi, vor fi conectați cu alte dispozitive. În plus, am subliniat nevoia de a dezvolta uh, sistemele, sistemele de recunoaștere vocală, care vor fi extrem de importante, ba chiar cheie, pentru comunicarea între oameni și roboți. De asemenea, am, trimis, am inclus și o trimitere la drone, prin care se reflectă avizul LIBE pe această chestiune, aviz care a fost adoptat anul trecut. În fine, am inclus de asemenea și o parte în ceea ce privește pregătirea codului de conduită pe chestiuni legate de protecția datelor și securității. Ori aceasta este o parte foarte importantă și va viza acele probleme cu care ar trebui să se, cu care se vor confrunta proiectanții de roboti și uh, inteligența artificială. Acest de cod de conduit ar trebui să existe cât mai repede cu putință pentru a evita dezordinea și pentru a evita de asemenea și suprapunerile legislative și asta cât mai uh, devreme cu putință. Avem nevoie de reguli și de norme, iar cele pe care le subliniez în avizul meu sunt extrem de importante. Termenul de depunere a amendamentelor 11 noiembrie, votul în Comisia Libe va avea cel, cel loc cel târziu pe 17 noiembrie. Vom încerca și vă rog, domnule președinte, să avem votul mai devreme. Ar fi bine să avem Uh, ca toți cei care sunt implicați în acest proces să se poată implica din timp. Mulțumesc, ar fi trebuit să spun că comisia competentă pe fond este juri, într-adevăr, dar dumneavoastră ați uh, subliniat-o în prezentarea dumneavoastră și, evident, și în proiectul de aviz. Într-adevăr, termenul de depunere a amendamentelor 11 octombrie. Are uh, cineva vreo observație? Uh, doamna Anderson, uh, raportor din umbră, are cuvântul. Vreau să, ure- să salut acest proiect de aviz și să îl felicit pe raportor pentru activitatea sa. Este vorba despre un proiect de aviz solid și salutăm majoritatea aspectelor s-au registrat progrese uriașe în ultima vreme în domeniul roboticii și acest lucru reiese din proiectul de aviz, precum și um, aplicațiile acestor uh, progrese sunt subliniate. Um, roboții din domeniul uh, îngrijirilor de sănătate s-au dezvoltat foarte mult și țin să îi uh, felicit pe cercetătorii care s-au implicat în acest domeniu de cercetare. Într-adevăr, normele legate de etică și de drepturile omului sunt extrem de importante și trebuie să ne asigurăm că această tehnologie se va aplica strict în uh, scopuri pozitive și constructive. Progresele din uh, uh domeniul cercetării atât în ceea ce privește îngrijirile de sănătate, cât și căutările, um, trebuie salutate și încurajate. Fondurile nu ar trebui folosite pentru a încuraja dezvoltarea de dispozitive militare și nu ar trebui să fie date fonduri pentru sisteme um, care să poată fi folosite în scop militar. Salutăm încă o dată acest proiect de aviz și vă asigurăm de sprijinul nostru pe deplin. Încă o dată felicitări raportorului. Mulțumesc. Mai există alți raportori din umbră sau membri care ar dori să ia cuvântul? Dacă nu, domnule Poni, vă invit să faceți comentariile de încheiere vă mulțumesc că ați uh, vorbit despre cercetare, pentru că, într-adevăr, acesta ar trebui să se regăsească în acest ecosistem. Avem uh, câteva date, uh, zile pentru depunerea amendamentelor și voi fi în strânsă legătură cu toți raportorii din umbră. De ce? Pentru că toate contribuțiile din partea Comisiei Libe vor fi importante pentru a contura cât mai bine raportul final. Mulțumesc, domnule Poni. Într-adevăr, iată o activitate foarte interesantă pentru comisia noastră. Dragi colegi, votul va avea, la ora, va avea loc la ora 8. Văd că încă nu sunt prea mulți membri în sală. Mm. Oricum, toți membrii comisiei, membrii preferați ai mei sunt prezenți și îi salut. Mi-aș fi dorit să putem uh, trece la vot între noi, dar nu se poate, drept pentru care luăm o pauză până la ora 8 și când ne regăsim aici. Îmi pare foarte rău, doamnă Grisbeck, dar asta este situația. Trebuie să votăm la ora 8. Cu alte cuvinte, peste 10 minute. Ne puteți acorda acest răgaz. I can confirm that we cannot go ahead. Într-adevăr, nu putem uh, continua înainte de orele 20. Dar uh, e bine, cafeaua e chiar la colț. Vă invit să profitați. Și chiar am descoperit că sunt toalete și pe partea stângă a sălii, Vă asigur că nu fac niciun fel de glumă, chiar așa e situația. Avem toalete și la par pe partea stângă a ieșirii din sală. Ne revedem la orele 8. tak, ale to yy, Kuba, co z tego?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 If you could take your seats, please, we'll begin the votes. Dragi colegi, vă rog să vă ocupați locurile. Dați-mi voie să verific înainte de toate că toată lumea are cartela de vot. Dacă nu aveți această cartelă de vot, vă rog să-mi faceți un semn. Vă rog, uh, faceți-vă glasul auzit acum. Cred că toată lumea are cardul de vot atunci. Deduc, prin urmare, că toată lumea este înarmat. Vă dau o clipă pentru a vă așeza, pentru a putea începe. Am să cer, dragi colegi, să terminăm cât se poate de repede. Știu că e târziu, haideți mm. să terminăm cât se poate de repede. Trecem la punctul 4. Primul vot se referă la propunerea de recomandare a concluziei Consiliului referitor la acordul între UE și uh, China și um, scutirea de viză pe termen scurt. Raportor este Bodil Valero, nu s-au înaintat amendamente. O întreb raportarea dacă dorește să intervină. Nu, putem trece așadar direct la vot. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Adoptat 45 pentru 2 împotrivă, o abținere. Felicitări raportoarei. Trecem la cel de-al doilea vot. Which is the fight against corruption. Lupta împotriva corupției um, și rezoluția crim. Raportoarea este Laura Ferrara. Doream doar să comunic colegilor că pe lista finală de vot referitoare la proiectul de raport există o greșeală tehnică și se referă la amendamentele 36 și 38. Aceste amendamente nu intră la compromisul 2 sau la amendamentul 35 și vor fi supuse la vot acum. Dacă toată lumea a înțeles, putem continua și înainte de a trece la vot aș dori să o întreb pe Laura Ferrara dacă dorește să ia cuvântul. Nu, raportarea nu dorește să intervină. Putem trece prin urmare direct la vot. Okay. colleagues, so the vote is open on... S-a deschis votul amendamentul 14. S-a deschis votul. Uh, grupul SCD are un membru în plus. Dacă doamna Sipel ar putea să se ocupe, cum s-a întâmplat asta? S-a închis uh, votul și de e în regulă. Adoptat amendatul 15, s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 16 s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 17 s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 20 s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 23. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 24. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 26. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Compromis 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. A Adoptat. Compromis 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. A Adoptat. 34. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Respins se corectează domnul președinte. 40. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 41. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 43. Să deschizi votul. S-a închis votul. Adoptat. 46. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 48. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 49, să a deschis votul. S-a închis votul. A adoptat amendamentul 50. S-a deschis votul. S-a închis votul. A adoptat. Compromis 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 58. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 59. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 63. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 64. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul de compromis 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul de compromis 5, partea 1, s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Partea a doua s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 37 s-a deschis votul. 37. S-a deschis votul. Treizeci și S-a deschis votul. E în continuare deschis. A votat toată lumea? A votat toată lumea? S-a închis votul.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 V-am spus la început că vom vota amendamentul 38, doamna Sepăl își aduce aminte, nimeni altcineva nu asculta atunci. Votul în continuare deschis la amendamentul 38. A votat toată lumea? S-a închis votul. A adoptat 86, s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 110 s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Amendamentul 111 s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Merg destul de repede pentru că avem o listă foarte lungă. Dacă vreți să încetinez, voi încetini. Doamna Sargentini nu își dorește să încetinesc, așa că am să continui. Compromis 6, s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 108, partea 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. A adoptat. Partea a doua, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 107, să deschizi votul. S-a închis votul. Respins. Compromis 7. să deschizi votul. S-a închis votul. Adoptat. 57. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 121 s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 124 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Compromis 8. Partea 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Compromis 8, partea a doua. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 100 132 și 133 identice. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 134. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 135. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Compromis 9 s-a deschis votul. S-a închis votul. A adoptat 138. S-a închis votul. A adoptat 139. S-a deschis votul. S-a închis votul. A adoptat. 140. S-a deschis votul. S-a închis votul. A adoptat. 141. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Compromis 10, partea 1, s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat, partea 2, s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 145. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Compromis 11 s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 151 s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 152 s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Compromis 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Compromis. Amendamentul 161. S-a deschis votul. S-a închis votul. 163. Să deschis votul. S-a închis votul. Amendamentul 166. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 167. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 168. S-a închis votul. A adoptat 169. S-a deschis votul. S-a închis votul. A adoptat compromis 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. A adoptat 173, să deschis votul. S-a închis votul. A adoptat. Compromis 14 s-a deschis votul. S-a închis votul. A adoptat. 179 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 180. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 181. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Compromis 15, prima parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Partea a doua s-a deschis votul. Adoptat. Compromis 16 s-a deschis votul. Iaca. S-a închis votul. Adoptat. Compromis 17 s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 188. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 189. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 190. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 191. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 193. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat 194, s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat 196, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins 197, s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 198. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 199. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 200. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Um, Citat amendamentul 1. S-a deschis votul. Amendamentul 2. S-a deschis votul. Adoptat. Amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. A Adaptat. Uh, amendamentul patru, S-a deschis votul. Adoptat. Am Amendamentul 5. S-a deschis votul. Amendamentul 5. Putem vota în bloc amendamentul 6 până la 13, dacă sunteți de acord. 5 la 13. 5 la 13 în bloc, dacă toată lumea de acord. Nu. Nu sunteți de acord. 5, așadar, s-a deschis votul. S-a deschis votul la amendamentul 5. S-a deschis votul. Adoptat. În Amendamentul 6, s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 7, s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat 8, s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat Amendamentul nou, s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Cine nu vrea să fie votat în bloc? Amendamentul 10. S-a închis votul. Adoptat. Unde suntem? Amendamentul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 12. S-a deschis votul. Cred că vine lumea ca să voteze. Uh, erau 56 de voturi. Uh, s-a închis votul, adoptat. Amendamentul 13. S-a deschis votul. Kinga, trebuie să votezi și tu. Trebuie. S-a închis votul. de asemenea adoptat, 47 de voturi în favoare, 8 uh, persoane care se abțin, mă întreb dacă lumea a obosit. Haideți să trecem repede, îmi cer scuze, sunt multe avize. Haideți să terminăm cât se poate de repede, nu putem vota în bloc. Nu, domnule Engel, nu putem uh, elimina Comisia de Control Bugetar. Dragi colegi, haideți să trecem mai departe. Sunt amendamente foarte diverse, nu putem să le votăm în bloc. Haideți să trecem repede așadar. Aliniatul 2, Comisia Deve s-a deschis votul. Da, aliniatul 2, Comisia Deve. S-a închis votul. Respins aliniatul 4, de la DV. S-a deschis votul. S-a închis votul. Alineatul 5, DV. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat alineatul 6, DV. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Aliniatul 8, DV, s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Aliniatul 9, DV, s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Aliniatul 10, dezvoltare, s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 13 deve s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Aliniatul 14 deve s-a deschis votul. S-a închis votul, adoptat. Aliniatul 5, cont, s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Aliniatul 7, cont, s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Aliniatul 8, cont, s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 12 cont. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Alineatul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Alineatul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Aliniatul 18 s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Aliniatul 19 s-a deschis votul. S-a închis votul. Aliniatul 20 Alineatul 19 adoptat. Trecem la alineatul 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Aliniatul 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Aliniatul 24. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. 28. S-a deschis votul. 28. 28 din partea cont. S-a închis votul. Respins. Aliniatul 29 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Trecem la considerentele pentru Comisia de Control Bugetar. Considerentul B. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Considerentul D. S-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. Votul final, prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Adoptat. 48 pentru 3 împotrivă, 5 abțineri. Felicitări Laurei Ferrara, raportoare. Mulțumesc, Laura! So colleagues, we come, come to our final votes. <clears throat> Dragi colegi, ajungem la votul final. Mulțumesc pentru răbdare. Votarea este lungă. Yes, please.

Avem o listă de, lung foarte, de vot, vot foarte lungă și să mergem repede, să fim disciplinați și să începem, vă rog, fără întreruperi. Vă mulțumesc, dragi colegi. Mulțumesc și PPE-ului. Recomandările Comisiei în ce privește înființarea unui mecanism UE în ce privește democrația, statul de drept și drepturile fundamentale, doamna Sofia Andelt este raportor. Vreau să o invit să vorbească dacă are ceva de spus. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc uh, raportorilor din umbră, celor care au depus amendamente, co-raportorilor de la AFCO și echipei. Da, o pot să dau toate numele dacă vreți. Oricum a fost uh, un proces cât se poate de constructiv. Mă bucur cum s-au derulat lucrurile și sper că așa de bine o să fie și la vot. Mulțumesc, Sofie. După această scurtă introducere, dragi colegi, putem să trecem la vot. Să încercăm să mergem cât mai repede posibil, pentru că avem o listă lungă. După cum spuneam, dragi colegi, dacă mergem la așa de bine ca și la votul precedent, o să fie bine. Amendamentul 651 a fost retras de către doamna Holmeier. S-a notat? Foarte bine. Ce <clears throat> Începem cu compromisul 16. Am deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă amendamentul 268. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Respins. 270. Respins. Compromis, compromisul 17. Se adoptă amendamentul uh, 283 pe părți. Prima parte, să deschizi votul. Votul s-a închis. Se adoptă. Partea a doua. Respinsă. Amendamentul 284. A, nu. Se scuză președintele. Nu. Nu, mă scuzați, spune domnul președinte. Avem un amendament oral din partea doamnei Spinelli. Mă scuzați, dragi colegi, sunt obosit. Trebuie să verificăm dacă cineva se opune amendamentului oral al doamnei Spinali. Nu. Deci mergem la vot. Amendamentul 284, uh, deschidem votul scuze așadar. Am închis votul. Se adoptă. 288. Votul s-a deschis. Suntem la 288. Votul s-a deschis. Acum s-a deschis votul. Nu a mers înainte mașina. Toată lumea vota la 288. Votul s-a închis. Respins. Ne întoarcem la vot. 289 am deschis votul. Nu, de fapt lucrurile nu merg așa cum am crezut că o să meargă. Ce să facem? Să mai votăm o dată la 289? Puteți să votați în continuare? Acum s-a închis votul. Respins. 290 cu amendament oral. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Cred că și mașina asta de vot a obosit. Compromisul 18. Pe părți. Votul s-a închis la partea întâi, să te adoptă partea a doua. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 295. Votul s-a închis. Se adoptă. 296. Votul s-a închis. Respins. Compromisul 19. Am deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. Compromisul 19A. Votul, votul deschis. microfonul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 311. Votul s-a închis. Respins. Compromisul 20. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul, uh, compromisul 20. Ah, mă scuzați. Nu, amendamentul 321. Amendamentul 321. Votul s-a închis. Respins. 322. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă 323 și 324 sunt identice. Votăm. Votul s-a închis. Respinse. 327. Am deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. 328. Motul s-a deschis. Motul s-a închis. Respins. 329. Respins. Compromisul 21. Am deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă 340. Votul s-a închis. Respins. 341, 342 sunt identice. Am deschis votul. respinse 346. Se adoptă. Compromisul 22, partea 1. Votul s-a deschis. Am închis votul. Se adoptă. Partea a doua. Respins. Respinsă. 350. Mm, scuzați, 370. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Compromisul 23. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă amendamentul 399. Respins amendamentul 400. Am deschis votul. Ușul s-a închis. Respins. 402. Votul s-a închis. Se adoptă. Putem vota mai multe amendamente în bloc, 23, 31, 36, 43, 45, 48, 52, 64, 68, 65, nu știu de ce vorbesc așa de repede, sunt foarte obosit. Asta e. În sfârșit, votăm aceste voturi în bloc. Am deschis votul. Se adoptă. Citatul 5C, amendamentul 22, am deschis votul. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 5, votul s-a deschis. Am închis votul. Se adoptă. Citatul 3, amendamentul 6. Am deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 7. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 8. Votul s-a închis. Se adoptă amendamentul 9. Respins amendamentul 10. Votul s-a închis. Se adoptă amendamentul 10. Ah, mă scuzați. Amendamentul 11. Am deschis votul. Deci, amendamentul 11. Amendment 11, colleagues, the vote is still open. Dragi colegi, puteți încă să votați la amendamentul 11. Votul s-a închis. Respins. Amendamentul 12. Respins. Amendamentul 14. Votul s-a închis. Respins. 15. Votul s-a închis. Respins. 16. Votul s-a închis. Respins. 17. Votul s-a închis. Respins. 18. Votul s-a închis. Respins. 19. Votul s-a închis. Respins. 20. Votul s-a închis. Se adoptă 21. Respins. 22. Respins. Amendamente identice la 32 la 35. Am deschis votul. Votul s-a închis. Respinse. 37. Am deschis votul. Votul s-a închis. Respins. 38. Respins. 39 și 40. Identice. Am deschis spotul. Respinse. 42. Am deschis votul. respins. Respins. 47. Închis. S-a deschis votul. Respins. 53. Am deschis votul. Votul s-a închis. Respins. 59. Totul s-a închis. Respins. 60 până la 63, identice. Am deschis votul. Votul s-a închis. Adoptate. 66. Am deschis votul. Votul s-a închis. Respins. 67-68 identice. Am deschis votul. Votul s-a închis. Adoptate. 60 și 9 nu. Nu, a fost retras 69-71 acum. Votul s-a deschis. Am închis votul. Respins 72. Votul s-a închis. Respins 73. Respins 74. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă 75. Votul s-a închis. Se adoptă compromisul 1. Se adoptă. Amendamentul 83. <clears throat> Votul s-a închis. Se adoptă compromisul 2. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. 88. Votul s-a deschis. Respins. 89. Se adoptă. 90-91 identice. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respinse. Compromisul 3. Votul s-a închis, se adoptă. 96. Votul s-a închis. Da, totul în regulă. Se adoptă. Contează să votați. Asta e tot ce contează. Amendamentul 97. Votul s-a închis. Respins compromisul 4. Am deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă amendamentul 105. Votul s-a închis. Se adoptă. 106. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Compromisul 5. Se adoptă. Amendamentul 118. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă compromisul 6. Am deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 133. Respins. Compromisul 7. Am lăsit votul. Se adoptă. Compromisul 8. Am deschis votul. Votul s-a închis. Se adoptă 139. Votul s-a închis. Respins. 141. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă compromisul 9. Votul s-a închis. Se adoptă 147. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 148. Votul s-a închis. Se adoptă. 149. Votul s-a închis. Respins. Compromisul 10. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă amendamentul 161. Votul s-a închis. Respins compromisul 11. Votul s-a închis. Se adoptă. 173. Votul s-a închis. Se adoptă. 174. Respins. 175. Se adoptă. 176. Respins 177 și 178 sunt identice. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respinse. 179. Respins. 180. Votul s-a închis. 183. Votul s-a închis. Respins. 184. Votul s-a închis. 185. Votul s-a deschis. Respins. 186. Am deschis votul. Votul s-a închis. Respins. 187. Se adoptă 188. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 189. Respins compromisul 12. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 199 și 200 sunt identice. Am deschis votul. Votul s-a închis. Respinse. 202, 203 identice. Am deschis votul. Votul s-a închis. Respinse. Amendamentul 204, 205, 206 identice, votul s-a deschis. Respinse 209, votul s-a deschis. Votul s-a închis, respinse. 207, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. 210. Respins. 211. Votul s-a închis. Respins. 208. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Respins. Compromisul 13. Votul s-a închis. Se adoptă amendamentul 221. Votul s-a închis. Respins 222. Se adoptă 223. Se adoptă 224. Respins 225. dat s-a deschis. Votul s-a închis, se adoptă. Compromise 14. Compromisul 14. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 15. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Compromisul... Scuze. Amendament 245. Se respinge. Amendamentul 240. 250, mă scuzați. Se respinge. Amendamentul 252. Vot deschis. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 253 și 254 sunt identice sau nu? Nu. Am deschis votul la 253 și 254. Am închis votul. Se respinge. 255. Deschis votul. Vot închis. Se respinge. 256. Vot deschis. Vot închis. Nu, nu putem face prin e-mail. Se respinge. 256. E vorba despre drepturi fundamentale, deci clar nu putem să o facem prin e-mail. Trecem acum la anexe, recomandări amănunțite. Amendamentul 404. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Compromisul 3A. Vot deschis. Vot închis se adoptă. Compromisul 3. Pe, deschis votul. Vot închis. Se adoptă. 463. Vot deschis. Vot închis. Se respinge. Compromisul 4. Pardon. Amendamentul 464. Am deschis votul. patru, votul este încă deschis. Am închis votul. Se respinge. Compromisul 4. Deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Compromisul 5. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Compromisul 6. Am deschis votul. Se adoptă. Compromisul 7. Vot deschis. Se adoptă. Haideți că se îmbunătățește situația. Compromisul 8. Am deschis votul. Se simte ușurarea în aer. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 9. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Compromisul 10. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Compromisul 11. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă. Amendamentul 629, 630 sunt identice, am deschis votul. Șase trei unu. Am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Compromisul 12. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. Amendamentul 642. Vot deschis. Vot închis. Se respinge. 641. Vot deschis. Vot închis. Se respinge. 640. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Compromisul 13. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă. 647. Vot deschis. Vot închis. Se respinge. 648. Vot deschis. Vot închis. Se respinge. 649. Am deschis votul. Am închis votul și se respinge. 6-5-0. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 6-5-1 a fost retras, 6-5-2. Am închis votul. Se adoptă. 653. Deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 654. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă. Trimiteri și considerente. Vot în bloc. Am deschis votul. E vorba despre vot în bloc la trimiteri și considerente. Vreți să le dau citire tuturor așa ca să vă amuzați? Am deschis votul la vot în bloc. Înainte de toate vreau să știu ce face grupul meu. Da, abordarea este diversă, să spun așa, în această privință. Am deschis votul, deci vot în bloc. Se adoptă 408. Am închis votul. Se adoptă. 409. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 411. Se respinge. 413. Se adoptă. 414. Se adoptă. 415. Se respinge. 420. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 421. Am deschis votul. Vot închis. Se adoptă. 422. Deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 423. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. 424, 425, 426. Am deschis votul. Am închis. Se adoptă. 427 și 428. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 429. Pardon, 429 intră cu 427 și 428. Acum, vot deschis la 430 până la 432. Am închis votul. Se adoptă. 434 și 435. Am închis votul. Vreți să repetăm la 434 și 435 votul? Se adoptă. 436 și 437, identice, am deschis votul. Am închis votul. Se respinge. Haideți, aproape am ajuns. 440. Am deschis votul. Am închis votul. 440. Am deschis votul la 440. Am zis de mai multe ori 440. Chiar așa am zis. Am închis votul. Se respinge. 441. Am deschis votul. 441. Am închis votul. Se adoptă. 442. Am deschis votul. Am închis votul și se adoptă. 443. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 444. Vot deschis. Am închis votul. Se respinge. 445. Am deschis votul. Haideți că aproape am ajuns la capăt. Am, am închis votul, se respinge. 446, am deschis votul. Am închis votul, se respinge. 447, Am închis votul. Se adoptă. 448. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. 449. Vot deschis. Vot închis. Se respinge. Compromisul 2. Am deschis votul. pe care l-am închis acum. Se adoptă. Amendament 454. Vot deschis. Vot închis. Se respinge. Și ajungem la avizul AFCO. AFCO 4. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. AFCO 9. Am deschis votul. Am închis votul. Se adoptă. AFCO 10. Am deschis votul. L-am închis. Și se adoptă. AFCO 13. Am deschis votul. L-am închis. Se adoptă. AFCO 14. Vot deschis. Vot închis. Se respinge. AFCO 18. Vot deschis. Vot închis. Se adoptă. Și ajungem la volul final, uh, vot cu apel nominal pe care l-am deschis, dragi colegi. A votat toată lumea? Sper că da, după cât ne-am chinuit. Am închis votul și se adoptă 41 de voturi 11, pentru, 11 împotrivă și 2 abțineri. Felicitări raportorului. Vă mulțumesc, dragi colegi, pentru răbdare pe parcursul acestui vot foarte lung și finele reuniunii noastre. Intervenție din sală. Ankündigen. Doresc să cer un vot în minoritate. E un aviz scris pe regula 56. Da, am înțeles. minority declaration, which to the, the paper. do the same. Yeah. Yeah? guess so, yeah. Sorry, um, Sorry, Mr. Jurek, I'd actually closed the meeting. Is it a point of order? Domnule Giureca, am încheiat uh, reuniunea. Dar uh, vă rog, aveți cuvântul. ...i mnie kontrsprawozdania do tego sprawozdania, ponieważ uważamy, że otwiera ono drogę da. Împreună cu domnul Iescovski voi publica un contraraport la acest raport, pentru că considerăm că acesta deschide practic calea către încălcarea tratatelor europene. Pentru că aici încălcăm competențe care sunt rezervate pentru Consiliu. Mulțumesc. I didn't... That's fine, Mr. Chair. I didn't... S-a închis microfonul președintelui. I... just, just doar pentru colegi. În temeiul regulii 56, și colegi care ascultă, în temeiul regulii 56, colegii au dreptul de a înainta un aviz minoritar în uh, maxim 200 de cuvinte, e permis, și doi colegi și-au manifestat uh, intenția de a face acest lucru. E absolut permis și pot face acest lucru dacă doresc. Dacă nu mai există uh, alte puncte, declar ședința încheiată. Da, e regulă. Uh, în temeiul uh, regulii 56 puteți face. Ședința s-a încheiat. such a difference when you